Dear colleagues and uh, friends, Dragi colegi, dragi prieteni, vă propun să începem această audiere organizată în comun de Comisiile de Agricultură și de Dezvoltare. În numele Comisiei DV aș vrea să urez bun venit uh, tuturor participanților la această audiere, deci inclusiv colegilor deputați, membri a celor două comisii. Așa cum știți, probabil politica agricolă comună urmează să fie reformată după anul 2020 și munca a, deja, a început deja. Consultările publice organizate de comisie în ceea ce privește politica agricolă comună au făcut comisia să ajungă la concluzia că reformele cele mai recente au avut consecințe asupra politicii europene de dezvoltare într-o anumită măsură. Opțiunile de reformă vor ține cont de uh, evoluțiile recente pe plan european și pe plan mondial inclusiv uh, modificarea prețurilor la produsele culturale, mm, dinamica de negocierile comerciale și noile angajamente pe care Uniunea Europeană și le-a luat pe plan internațional, mai ales uh, în sensul protecției uh, um, climei și a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Este motivul pentru care cele două comisii, Agri și DEVE, au hotărât să organizeze această audiere în comun astăzi în ce privește impactul PAC asupra țărilor în curs de dezvoltare. În plus, Comisia noastră de dezvoltare a comandat un studiu care să servească drept bază de discuții. Acest studiu va face recomandări politice concrete despre cum trebuie pusă în aplicare, uh, cum trebuie puse în aplicare angajamentele UE față de acordul de la Paris și față de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Și ar trebui să se țină cont de toate aceste aspecte în următoarea reformă a PAC. Sperăm să putem să găsim uh, răspunsurile adecvate, astfel încât uh, politica agricolă comună să se împace bine cu politica de dezvoltare. Urez bun venit uh, distinșilor noștri invitați, pe care i-am grupat pe mai multe paneluri. Și înainte de a începe audierea, vreau să răspund venit doamnei Gabriela Zoană, care este vicepreședinte a Comisiei de Agricultură și de Dezvoltare Rurală, care va coprezida împreună cu mine această audiere. Aveți cuvântul. Colugu. Mulțumesc, domnule Coluglu. În numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, a care președinte uh, am onoarea să îl prezint, vreau să urez bun venit tuturor invitaților care au acceptat să își aducă contribuția la această audiere în comun, inclusiv reprezentanților din partea Comisiei Europene. Această audiere în comun ne va permite, sperăm, să obținem un punct de vedere specializat în ceea ce privește impactul politicii agricole comune asupra țelor în curs de dezvoltare. Să vedem care este acest impact și să vedem cum a evoluat el pe parcursul timpului și va fi foarte interesant să obținem recomandări pentru viitoarea politică agricolă comună de după 2020, și anume cum trebuie aceasta Uh, uh, creionată pentru a avea un impact pozitiv asupra țărilor în curs de dezvoltare. În momentul de față, ce va fi afirmat astăzi ar putea să aibă o influență puternică asupra reformei PAC, pentru că acest uh, proces este în curs de desfășurare la Comisia Europeană și, de asemenea, pentru că urmează ca Parlamentul să prezinte un raport din proprie inițiativă în ce privește viitorul uh, culturilor agricole și a practicilor uh, uh, agricole din ferme. Începem cu primul panel, o prezentare a unui um, caz concret, impactul politicii agricole comune în țările din vestul Africii. Apoi, panelul numărul 2 vom discuta despre uh, evoluțiile în contextul lui articolului 208 din uh, TFUE și vom vorbi despre coerența politicilor agricole și a politicii de dezvoltare. Cel de-al treilea panel va fi uh, coprezidat de uh, domnul vicepreședinte Coluglu și uh, cel de-al doilea panel va fi prezidat de mine. În fiecare panel uh, Uh, vom începe cu o prezentare care să nu dureze mai mult de 10 minute, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vreau să insist asupra faptului că avem un program ambițios pentru această audiere în comun de astăzi și este important ca toată lumea să-și respecte timpul alocat. Profesoara de Economie a Agriculturii din Madrid, doamna Maria Blanco, ne va prezenta pe scurt studiul privind impactul PAC asupra țărilor în curs de dezvoltare. Doamna Maria Blanco, aveți cuvântul. Uh, thank you very much and, uh... Mulțumesc, bună ziua! Mă bucur să fiu astăzi aici ca să vă prezint principalele concluzii ale acestui studiu despre impactul PAC pe perioada 2014-2020 asupra țelor în curs de dezvoltare. Mai întâi, vă voi oferi câteva date de context în ce privește dimensiunea externă, după care vă voi vorbi despre principalul subiect al acestui studiu, și în încheiere voi formula câteva recomandări uh, în vederea dezbaterii despre viitorul politicii agricole comune. Așadar, câteva elemente de context. Pe parcursul timpului, putem să constatăm că politica agricolă a fost uh, mereu uh, transformată, s-au modificat uh, obiectivele și provocările. Se pare că e o problemă cu interpretarea în, în limba germană. German. ok? okay? Yeah, okay. okay May I continue? Yeah. Uh, so I was... Tocmai spuneam că s-au fixat noi provocări pentru politica agricolă comună care au avut un impact și asupra obiectivelor politice de dezvoltare. Actuala politică agricolă comună oferă sprijin um, fermierilor europei atâta timp cât nu există un efect de distorsionare al concurenței și al pieței. Dar puteți să vedeți în acest grafic cum au evoluat cifrele Și puteți să vedeți de ce acum pac este mai compatibil cu obiectele, uh, obiectivele politice de dezvoltare. De exemplu, s-a pus capăt subvențiilor la export, apoi uh, se uh, renunță în mod progresiv la plățile cuplate și această tendință a fost însă inversată cu um, actualele um, măsuri din politica agricolă comună. Al treilea instrument a fost o consolidare a celor instrumente uh, legate de protecția mediului înconjurător, atât în pilonul 1 cât și în pilonul 2. Și puteți să vedeți uh, um, acele părți din grafic hașurate și să constatați că ele s-au mărit pe parcursul timpului. Dintr-o perspectivă internațională, Uniunea Europeană este un actor important pe piețele uh, agricole internaționale și pentru uh, securitatea alimentară. Avem relații comerciale strânse cu țările în curs de dezvoltare. Noi suntem principalul importator de produse agricole din țările ACP. În 2006, uh, schimburile comerciale cu țările ACP a reprezentat 11% din totalul importurilor uh, în UE și balanța comercială uh, este uh, um, pozitivă pe parcursul timpului. Puteți să vedeți acest lucru și în graficul din dreapta, cum au evoluat importurile și exporturile cu țările um, ACP și importurile au crescut. Ajung acum la uh, um, subiectul studiului, actuala politică agricolă comună, în comparație cu ce se făcea înainte de perioada 2014-2020, care au fost efectele PAC 2014-2020 asupra țelor în curs de dezvoltare și am analizat în mod special impactul asupra securității alimentare, asupra mediului și uh, consecințele pe plan social și demografic. Cum am procedat ca să răspundem la această întrebare? Întâi am făcut o evaluare a studiilor precedente. Am încercat să vedem care era uh, impactul uh, precedentelor măsuri din politica agricolă comună, dar n-am găsit chiar atât de multe studii despre impactul net asupra țărilor în curs de dezvoltare Deci există multe studii, dar nu se concentrau exact pe subiectul care ne interesa pe noi. Cum spuneam, noi vreau să vedem consecințele asupra securității alimentare, asupra prețului alimentelor și asupra mediului înconjurător. Studiile la care am avut noi acces nu făceau o, o defalcare pe domenii, nu vorbeau uh, în mod țintit de um, aceste um, aspecte. De fapt, ne-am dat seama că era destul de greu să uh, vedem care dintre uh, evoluțiile de pe, din țările în curs de dezvoltare erau datorate doar politicii agricole comune. Nu am putut să ne dăm seama de acest lucru, pentru că era vorba despre niște legături cauzale complexe. Și dacă vrem cu adevărat să vedem impactul uh, PAC, cel mai simplu este să ne uităm la uh, evaluarea de impact ex ante pentru pacul 2014-2020. Și pentru că acolo deja se făcuse o evaluare de impact uh, în ce privea țările terțe. nu era o evaluare de impact la hm, același nivel și hm, cu atât de multe detalii ca evaluările de impact pentru statele membre UE, dar măcar era un prim element. Încerc să fac o sinteză a principalelor noastre ă, descoperiri. În ce privește consecința asupra securității alimentare? În comparație cu precedentele politici agricole comune, în momentul de față situația nu s-a schimbat foarte mult Uh, impactul asupra piețelor internaționale a fost destul de mic. Prețurile din Uniunea Europeană sunt aliniate cu prețurile mondiale în ce privește alimentele și modificările din actuala PAC în ce privește uh, producția și prețurile uh, asupra comerțului au fost minore. Mai rămân câteva motive de îngrijorare îndeopște din cauza uh, includerii unor sprijin, uh, unui sprijin cuplat pe o bază voluntară. Uh, este vorba despre un sprijin acordat anumitor sectoare care sunt considerate importante sau care se află în dificultate. Acest uh, sprijin acordat pe bază voluntară este oferit pentru a menține nivelul actual de producție în respectivele sectoare. În diagramă puteți să vedeți că acest sprijin este acordat uh, uh, în sectoarele menționate și reprezintă cam 10% din actualul buget al PAC potrivit deciziilor luate de statele membre în 2014 și care au fost modificate apoi în 2016, dar deocamdată cotele nu s-au modificat. Deci aceste cifre încă sunt valabile. Tot în diagrama din dreapta puteți să vedeți că majoritatea statelor membre, cu excepția Germaniei, au hotărât să aplice acest sprijin acordat pe bază voluntară și marea majoritate acestor bani sunt destinați creșterii animalelor după care uh, uh, urmează sectorul uh, uh, produselor pe bază de lapte și apoi uh, culturile uh, uh, bogate în proteine. Acesta este una dintre principalele surse de uh, îngrijorare pentru țările în curs de dezvoltare. De ce? Am ales un exemplu este unul dintre puținele studii care deocamdată analizează uh, consecințele PAC. Nu este doar despre țările în curs de dezvoltare, dar măcar putem să facem o comparație. În studiu se face o comparație între situația uh, uh, în perioada precedentă față de perioada actuală a PAC. Putem să vedem câteva rezultate din acest studiu. Și constatăm în prima coloană aveți uh, cifra de referință, adică cifra care corespunde precedentei uh, PAC, în a doua coloană PAC 2014-2020, în a treia coloană, cifrele dacă nu are existat acest sprijin oferit pe bază voluntară și în a patra coloană, uh, care ar fi cifra dacă nu ar exista politicile de ecologizare. Și ce putem constata? Acest uh, sprijin uh, acordat pe bază voluntară stimulează foarte mult culturile proteice. Dacă nu ar exista uh, sprijin uh, pe bază voluntară și măsuri de ecologizare, această producție uh, ar scade. Dar numai acest sprijin cuplat deja stimulează culturile proteice. Și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că statele membre așa au hotărât. Nu este principala grijă pentru țările în curs de dezvoltare, dar acest lucru se întâmplă pentru majoritatea, majoritatea um, um, alimentelor destinate animalelor, deci majoritatea nutrețurilor. Dacă nu ar exista acest uh, sprijin, uh, s-ar crește mai puține animale, prețurile ar crește și uh, consecința ar fi una pozitivă chiar și uh, în cadrul Uniunii Europene. Uh, pentru că veniturile crescătorilor ar fi mai mari. Deci trebuie să ne gândim foarte atent la efectele pe care le au, efectele reale pe care le au aceste scheme de sprijin voluntar. Acesta este, cum spuneam, principalul motiv de îngrijorare atunci când evaluăm impactul asupra prețurilor naționale și asupra uh, comerțului. Dacă ne uităm la consecințele asupra mediului înconjurător, putem să observăm că s-au făcut pași suplimentari în uh, politica comună agricolă pe 2014 cu așa numitele măsuri de ecologizare din pilonul 2. În unele cazuri, stimularea concurenței a stimulat dezvoltarea agricolă în țările care nu sunt membre ale UE, dar a avut și consecințe nedorite pentru dezvoltarea durabilă și pentru securitatea alimentară. Principalele critici vizează uh, creșterea animalelor în Uniunea Europeană, deoarece, pe de o parte, s-a crescut producția de animale în Uniunea Europeană, ca atare este nevoie de mai multe nutrețuri și cresc importurile de nutrețuri și creșterea cererii în ceea ce privește hrana pentru animale a stimulat producția de uh, uh, nutrețuri în unele țări în curs de dezvoltare sau culturi cerealiere destinate apoi spre a fi modificate în nutrețuri ceea ce, bineînțeles, a presupus uh, presiuni uh, mari exercitate asupra uh, terenurilor și asupra surselor de apă din aceste țări în curs de dezvoltare. De aceea, trebuie să ne gândim la coerența <laughs> acestor ajutoare acordate în cadrul PAC cu obiectivele pe care le-am fixat în domeniul protecției mediului înconjurător. Pentru că, până la urmă, pe termen lung Uniunea Europeană va fi slăbită din cauza că acordă ajutor doar anumitor sectoare. Și când sunt ajutate aceste sectoare, acest lucru implică uh, uh, efecte negative asupra mediului înconjurător. După care urmează să aplicăm noi măsuri, măsuri pur ecologice, care s-ar putea să fie în conflict sau în tot cazul să nu fie în sinergie cu uh, măsurile din uh, politica agricolă care uh, încurajează producția. Acestea erau principalele griji cu, legate de mediul înconjurător în ce privește consecințele la nivel social și demografic. Din păcate există foarte, foarte puține studii care am, analizează aceste consecințe. N-am găsit niciunul consacrat clar acestui subiect. <clears throat> Totuși, Există puțină literatură de specialitate care arată că dacă nu se acordă uh, subvenții agricole cu efect de distorsionare, atunci se îmbunătățește lanțul uh, valoric la nivel mondial. Și dacă cresc exporturile către UE, pentru că uneori se acordă acces preferențial produselor din țările în curs de dezvoltare, e bine, acest lucru poate să aibă uh, efecte nedorite asupra uh, zonelor rurale și asupra mediului. Uniunea Europeană a făcut deja un pas major pentru că a schimbat sistemul uh, GSP+. Acest instrument poate cu adevărat să fie un instrument eficient pentru a promova dezvoltarea durabilă și pentru a evita efectele secundare uh, asupra populațiilor vulnerabile. Dar nu există dovezi clare în ce privește performanța sistemului. Este un sistem destul de recent, deci uh, trebuie să mai așteptăm. Acestea erau consecințele asupra uh, la nivel social și democratic și închei făcând câteva recomandări în vederea uh, reformei PAC putem să constatăm că, deși s-au făcut uh, progrese pentru a avea o coerență cu politica de dezvoltare, mai rămân uh, ceva provocări. Care sunt principalele provocări din punctul nostru de vedere? În primul rând, ar trebui să existe o aliniere între viitoarele reforme ale PAC și uh, angajamentele pe care UE și le-a asumat la nivel internațional uh, mai ales uh, în ce privește obiectivele de dezvoltare ale uh, mileniului și acordul de la Paris uh, asupra schimbărilor climatice. Acest lucru implică de asemenea că trebuie să adoptăm o abordare transsectorială, pentru că nu putem să elaborăm o politică fără să ținem cont de măsurile din celelalte sectoare, pentru că aceste sectoare sunt uh, strâns legate între ele, sunt interdependente și trebuie să ținem cont de toată această complexitate de uh, legături. Și în sfârșit, dacă chiar dorim să facem progres în această direcție, trebuie să fim capabili să măsurăm Uh, aceste consecințe transectoriale pe care le au diferitele politici. Avem nevoie de abordare sistemică, de monitorizare și de evaluare a politicilor agricole ca să ținem cont de, cum spuneam, aceste legături transectoriale. Doar așa vom putea promova cu adevărat uh, instrumente de politică care să funcționeze în sinergie atât la nivel intern cât și la nivel extern. Și ne trebuie niște indicatori ca să putem monitoriza și să evaluăm contribuția uh, la obiectivele de tutelare ale mileniului în țările în curs de dezvoltare. Închei punându-vă care erau principalele motive de îngrijorare și vă rog să nu uitați faptul că studiul nostru, de fapt, este o trecere în revista studiilor uh, precedente pe care le-am putut găsi. Și de aici am dedus care erau principalele motive de îngrijorare. Poate că s-ar putea să fie și mai multe în document, dar eu consider că uh, cele mai importante sunt cele pe care le vedeți aici. În primul rând, efectele de distorsionare ale pieței din cauza reintroducerii acestui uh, ajutor cuplat pe bază voluntară în pacul pe 2014-2020, o situație ideală ar fi dacă am oferi acest sprijin doar sectoarelor celor mai vulnerabile și regiunilor celor mai vulnerabile. Unele regiuni au nevoie de acest ajutor pentru că sunt rezerve naturale sau au nevoie de o protecție deosebită sau anumite culturi reprezintă un interes. Poate să fie cazul culturilor uh, proteice în Europa. Dar pentru toate celelalte produse trebuie să ne gândim foarte atent dacă aceste instrumente chiar sunt necesare. Apoi este vorba despre aceste stimulente care intră în conflict uh, și pe care le oferă anumite instrumente PAC față de obiectivele de mediu și de climă. Și principala noastră recomandare este să se țină cont și de consecințele asupra mediului atunci când, de exemplu, uh, subvenționăm anumite sectoare. Și un mare semn de exclamare în ce privește ajutorul acordat sectorului creșterii animalelor în UE. Și în sfârșit, nivelul de eficiență a noii scheme GSP pentru a promova securitatea alimentară și pentru a contribui la um, ODM-uri. Trebuie să um, acordăm toată atenția fixării criteriilor de eligibilitate pentru a evita efectele secundare nedorite și să ținem cont de uh, specificitățile locale. Acestea sunt principalele concluzii. Ați primit cu toții studiul. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Și am să încerc să răspund. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Ms. Vă mulțumim, doamnă Blanco. Bun, atunci așa facem. Domnul Adama Diallo și este președintele Uniunii Naționale a producătorilor de lapte și ne veți vorbi și despre producția de lapte în vestul Africii. Donc, euh, oui, c'est devant. Non, non, c'est ok. You, D'accord, bonjour. Euh, merci euh, de Mulțumesc pentru invitație. Voi vorbi despre situația din țara mea. Mă numesc Adama Ibrahim Dialo, sunt producător de lapte și mă ocup și de procesarea laptelui de aproximativ 20 de ani și am o mică lăptărie la Oahiguaia, uh, la 180 de kilometri de Ouagadougou. Sunt uh, președintele Uniunii Naționale a producătorilor de lapte și a micilor lăptării. Sunt vicepreședinte a organizației, al organizației interprofesionale și sunt al treilea vicepreședinte al statului Burkina Faso, unde creșterea animalelor uh, reprezintă o, deci, sau cei care uh, lucrează în domeniul creșterii animalelor uh, reprezintă 80% din populație. Uh, șeptelul este extrem de important din punct de vedere numeric, aproximativ 9 milioane de bovine, deci un potențial la 100 din exporturi. Este un uh, sistem tradițional de producție, de creștere a animalelor, pete de vite. Deci este o creștere a animalelor de tip extensiv și uh, numărul animalelor, uh, 5 vaci pot să hrănească o familie de 10 persoane. De aceea, creșterea animalelor și producția de lapte este ani din anii 90 încoace, am încercat uh, dezvoltăm uh, rețeaua de mini-lăptării. E vorba de unități și se află aproape de producători. Deci, practic, coletează laptele într o rază de 10 economiei și a consumului local. Și femeile s-au implicat, pentru că femeile sunt cele care lucrează pentru femei și pentru tineri. Ele au uh, permis de asemenea uh, uh, femeilor să satisfacă nevoile alimentare cu 3,6% pe an. Um, și acest lucru explică și interesul produse ieftine sunt dar nu se dezvoltă um, pentru că nu ne uh, protejează producția agricolă. Laptele este taxat cu 5% în, uh, conform uh, acordurilor sele pe lapte brut va fi, vor fi de 0%. Asta a dus la dinamica creării mini-lăptărilor în subregiune, dar și aici investițiile uh, au fost insuficiente. La lapte în Europa duce la sau a dus la creșterea producției cu plus de 2% în 2007 în Europa sub formă de lapte praf. Uh, a crescut uh, prețul untului la lapte, la unt, mă scuzați. Deci acest uh, lapte a fost, este sărășit în grășimi și apoi ajunge pe piața noastră la prețul 17. Bineînțeles, toate aceste uh, lucruri sunt în interesul întreprinderilor europene și nu. Și uh, iată, vedeți aici cum arată situația pe hartă. Pentru a vedea uh, milioane de litri de lapte uh, So, în uh, Burkina Faso. Iată care e problema noastră. Laptele uh, pra, uh, uh, cu adaos de ulei de palmier costă între 230 și 290 de franci cefa. Uh, nu respectă regulile și acordurile. Uh, exportul de lapte praf uh, este cel mai, cel mai des realizat astăzi. Este un, un proces care nu este permis în Europa, dar este permis în Africa. Ex, și cu siguranță Uh, va continua sau se va intensifica exodul rural, rezistență. Încercăm să ne creăm o marcă pentru a face distinția între laptele local și laptele importat și cum adaus a subregiune uh, bazat pe solidaritate și uh, cu sprijinul unor organizații europene. Ce cerem noi astăzi? Cerem Um, și um, sprijinul actorilor um, din sector la nivel local, să se favorizeze investițiile în indexul producției și transformării laptelui, laptelui local și pentru a evita consecințele în anii următori, considerăm a femeilor astăzi. Acesta este sloganul nostru. Laptele local înseamnă puterea economică a femeilor este alături de noi. Dânsul este copreședintele IPES Food, grupului internațional de experți privind sistemele alimentare dure, terenurilor și asupra consumului de carne. Și aveți 10 minute la dispoziție. Thank you, uh, Mr. President. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnul și domnilor. O să vă ofer o imagine care are un caracter mai cuprinzător și mai politic decât în uh, studiu de caz interesant privind chestiunile discutate astăzi. Aș dori să vă aduc aminte că politica agricolă comună este foarte greu de analizat într-un context cum este acesta, pentru că pentru a înțelege impactul ei asupra țărilor, țărilor cu de dezvoltare, trebuie să, cum granițe precise între diferitele consecințe ale tuturor acestor politici asupra folosirii terenurilor, uh, mediului înconjurător și consumului de carne, de exemplu. Însă vă aduc aminte că în momentul în care a fost lansată politica agricolă comună în 1961, lumea era creștere. Imaginea de aici vă arată cum a evoluat creșterea demografică între 1900, anul 1900 și 2000 anul 2020 și putem să uh, preconizăm ce să anticipa ce se va întâmpla și în viitor. În momentul în care politica agricolă comună fusese creată, asistam la o creștere rapidă a populației uh, de pe planetă și ne doream să sporim producția pentru a fi siguri că vom putea să hrănim, să facem față cererii tot mai mare. Și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat la sfârșitul anilor 50, vedeți, au intrat într-un lanț uh, global de aprovizionare. Cei 815 milioane de oameni sunt uh, săraci din zone urbane și, uh, de asemenea, producători de mici dimensiuni care a căror bunăstare depinde de această activitate. Doresc să crească prin uh, vânzarea produselor lor pe piețe uh, locale și uh, uh, obstacolele cu care se confruntă sunt tot mai mari din punctul de vedere al uh, barierelor de reglementare, dar și din punctul de vedere al dimensiunii. Trebuie să crească mai mult pentru a fi competitiv pe piața globală. Cu toate acestea, în lucrarea agriculturii a fost uh, uh, în vectorul al dezvoltării agriculturii a fost, au fost exporturile și exportul a tot crescut în ultimii ani. Este o evoluție remarcabilă pentru anumite culturi, de exemplu soia, vedeți aici milioane de tone pentru de uh, soia ajuns la export. Sunt uh, proporții importante și pentru zahăr, pentru porum, pentru uleiul de palmier și pentru alte produse pe care le vedeți aici. Aceste exporturi nu sunt cauzate de micii producători, producătorii de mari dimensiuni care au acces la lanțurile de aprovizionare globale, care pot să profită de aceste oportunități de export. Se poartă o de alimentară, pe de altă parte, este o dezbatere complexă. Ambele tabere au argumente puternice, pentru că, de exemplu, schimburile comerciale încurajează uh, alocarea eficientă a resurselor, permițând anumitor țări să se specializeze pe culturile uh, care li uh, de, de alimente, însă uneori alimentele circulă mai degrabă înspre uh, locurile care au o putere de cumpărare mai, uh, mai mare, care își pot permite să cumpere alimentele respective. Uh, spunem uneori că schimburile comerciale africane să importe mai multe alimente. Contraargumentul este că avem nevoie de o producere a alimentelor mult mai deconcentrată, pentru care fiecare regiune în parte să fie mai rezistentă la schimbările climatice. Deci este o dezbatere complexă. Însă, din punctul meu de vedere, Uh, fetiție între, uh, pentru resurse între agricultura determinată de exporturi și agricultura care uh, există pentru a satisface nevoile locale, duce la un anumit grad de, de concentrare cu mari exploatații care captează un număr tot mai mare de, de resurse, care sunt copleșite de numărul mare celor noi veniți și astfel uh, statele unde se manifestă această tendință sunt uh, uh, obligate să importe și mai multe alimente și importurile tot mai mari din, din partea țărilor în curs de dezvoltare fac ca acestea să depindă și mai mult de aceste importuri pentru a-și răni uh, populația, ceea ce îngreunează și modul în care populațiile din numeroase țări în curs de dezvoltare, mai ales din uh, Africa și din sud-estul Asiei, au devenit în mare măsură dependente de importurile de alimente și Africa este un exemplu deosebit de interesant, pentru că în ciuda existenței datorită faptului că creșterea demografică a depășit uh, creșterea productivității în sectorul ag- agricol. Această dependență de importurile de, de alimente a însemnat o vulnerabilitate mai mare în fața uh, volatilității prețurilor și, pe termen lung, uh, aceste state au dificultăți. Mediul a fost uh, încurajat de liberalizarea schimburilor comerciale, pe, pe scurt. O, o agricultură orientată, orientată înspre export este o agricultură de mari dimensiuni, uh, industrializată, mecanizată în mare măsură, care duce la contaminarea terenurilor și a apei, la erodarea solurile sărăcite nu pot fi întinerite, nu pot deveni din nou productive doar dacă se investește mult, astfel încât țările respective depind din nou foarte mult de substanțe de îngrășăminte, și uh, această imagine din 1975 cu imaginea din 2013, puteți să vedeți cum a crescut uh, uh, obezitatea în toate statele lumii. Este o evaluare mm, pornind de la populația 200 de Asia de Sud-Est nu, nu sunt o excepție. Peste tot obezitatea a crescut. Astăzi 800 de milioane de oameni sunt obezi ceea ce um, aduce costuri de aproape 3% din PIB-ul global. De ce am menționat acest lucru? Ei bine, produsele agricole care au călătorit distanțe lungi sunt uh, produse uh, aceste alimente procesate. Deci, în mod uh, paradoxal, industrializarea lanțului agricol și uh, practici de dumping care au un uh, efect negativ asupra vieții cotidiene, asupra bunăstării fermierilor, cât agricultorii din țările în curs de dezvoltare produc mult mai mult pe persoană, pe hectar, uh, cu sau fără uh, subvenții la export, rămân mult, mult negative asupra producției, uh, creșterii de găini, de vite în Burkina Faso, de exemplu, și ar trebui să înțelegem foarte clar cine, e, cine este afectat, cine mm, beneficiază de pe urma noilor oportunități aduse de schimburile comerciale și, din păcate, cu cât mai mult import țările în curs de dezvoltare de la noi, cu atât vor fi mai puțin stimulate să își sprijine mai mult uh, sistemele locale alimentelor. Eu susțin un sistem în care producătorii care produc în, în cel mai durabil mod, care recurg la metode biologice, sănătate publică, consumarea unor uh, alimente sănătoase, sunt uh, Uh, este utilă pentru a evita problema obezității și cred că pentru intervenții, pentru întrebări adresate celor doi invitați și domnei Blanco, care a Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Aveți dreptate. În studiu și în cifrele prezentate de mine puteți să vedeți valoarea importurilor și valoarea exporturilor. Deci, din acest punct de vedere, nimic despre cine profită de pe urma lor. Veți putea găsi mai multe detalii în uh, studiu. Am analizat și comentăm studii care analizează modul în care această deschidere din punctul de vedere al schimburilor comerciale și schimburile comerciale cu țările în curs de dezvoltare pot să aibă uh, un impact negativ. M-am referit foarte pe scurt la acest aspect aici, tocmai din acest motiv, pentru că în anumite cazuri, anumite țări se specializează pe exportul anumitor produse, ceea ce s-ar putea să aibă un uh, efect uh, negativ asupra populației locale. Aveți dreptate din acest punct de vedere. Și este o parte importantă din, a studiului nostru. Însă, oricum, întrebarea principală pe care trebuie să ne punem este dacă această situație se întâmplă datorită politicii agricole comune sau datorită cadrului local, instituțional din țările respective. Până la urmă, care este responsabilitatea Uniunii Europene? Este, mi se pare, o altă întrebare pe care trebuie să ne punem. Norbert? Îți mulțumesc și eu um, celor trei uh, invitați. Cred că Parlamentul European are multe de învățat pentru că prin și prin această reuniune comună a Comisiilor Agri și DEVE dăm dovadă de o o gândire de uh, sprijinirea femeilor și a agricultoarelor de mici dimensiuni în Africa uh, subsahariană. Um, ceea ce sprijină filozofia Comisiei pentru Dezvoltare din Parlamentul European, care uh, consideră că ar trebui să ne axăm mai mult pe sprijinirea uh, femeilor, în mod cooperativele din Africa de Vest, să se implice mai mult în producerea laptelui uh, praf și cred că există. Linda? Bueno, eh, muchas gracias. gracias. Mulțumesc. Mulțumesc frumos uh, celor trei oratori. Mie mi-ar place să atrag atenția asupra faptului că e foarte bine să avem această dezbatere astăzi aici, pentru că, așa cum știți sau veți afla, persoanele care nu sunt zi de zi la Parlament uh, ar trebui să afle că um, suntem în plin dezbatere a reformei proces, uh, politicii agricole comune. Și nu mă refer doar la dezbaterea de astăzi, ci și la alte dezbateri, pentru că ni se tot spune că trebuie comunicarea pe care a făcut-o comisia <clears throat> adresată acestui Parlament și Consiliului se spun lucruri de genul Europa trebuie să... Punct de vedere este în totală contradicție cu ce spunem astăzi aici și cu ce am auzit astăzi aici din partea anumitor invitați în ce privește impactul asupra cadrul actualei PAC sunt uh, doar uh, modificări la nivelul ajutoarelor acordate sau sunt și alte posibilități? Pentru că da, uh, în sudul Europei și situația este diferită sub față de nord și vedem zi de zi cum dispar exploatațiile agricole din Uniunea Europeană. Dar dintr-un studiu ca al dumneavoastră nu mm, spuneți nimic în plus față de ceea ce ne oferă agricole comună. Vreți să răspundeți, spune domnul președinte, sau doamna Blanco, doriți să răspundeți la cea de-a doua întrebare? Dar mai întâi eh, era o întrebare pentru cel de-al treilea panel. Cred că și colegii mei vor avea multe de spus, dar reacția mea ar fi să spun că prioritatea astăzi ar trebui să fie următoarea, nu ca Uniunea Europeană să hrănească lumea, ci Uniunea Europeană să permită tuturor regiunilor să fie... Nu trebuie să trăim în uh, izolați, dar să reducem dependența de um, um primitoare, deci uh, trebuie să creăm oportunități pentru a permite dezvoltarea uh, agriculturii locale. Multe este mai lung, de aceea avem nevoie de un plan pe mai multe niveluri pentru a nu fi tot timpul o statecii uh, uh, politicilor pe termen scurt și să nu ne clasa medie din țările terțe. Mulțumesc! Doamna Blanco, o parte din consecințele în acest studiu, dacă creștem producția, ce se va întâmpla este că prețurile alimentelor vor crește, vor scade și mai mult și nici pentru UE dacă există alte uh, modalități, am fost întrebată. Nu acesta era obiectivul studiului de a găsi căi alternative, dar există ceva important pe care l-am menționat în recomandare, și anume că ne trebuie o abordare uh, mai sistemică a politicilor. Nu vorbesc despre politica agricolă, pentru că, da, trebuie să discutăm despre agricultură cu recomandări. Trebuie să ținem cont de aceste efecte cross, uh, transsectoriale, pentru că um, efectele negative au apărut din cauza inconsecvențelor și a incoerențelor. Atunci când luăm măsuri uh, pentru agricultori, nu ne uitam întotdeauna. Știu că nu este neapărat panaceul, nu e soluția la care vă așteptați. Totuși, dacă schimbăm abordarea și ne gândim în același timp despre politica, politica agricolă comună, politica energetică și așa mai departe, politica de dezvoltare. Mulțumesc celor trei invitați care s-au completat unii pe alții și care ne demonstrează un lucru. Mai întâi o întrebare pentru doamna Blanco. Sunteți economistă în domeniul agricol. Să analizăm ce facem în ultimii ani. Abandonăm mecanismele de reglementare a piețelor. Am abandonat uh, Uh, cotele de lapte și ce vedem? Acum avem o supraproducție și un preț care nu este deloc mulțumitor pentru agricultori. De fapt, îi sărăcim pe proprii noștri agricultori. Și ce se întâmplă în Africa și domnul Dialo a explicat foarte bine și știu că cunoaște bine subiectul. A fost uh, raportat și la ONU mm, pentru problemele cu alimentație. Noi exportăm lapte praf pentru că trebuie să găsim alte piețe de desfacere pentru că producem prea mult lapte praf. Deci exportăm lapte praf acolo și sărăcim pe <clears throat> producători africani care ar putea să se întâmple cu Canada. Canadienii au fost foarte inteligenți. Ei au refuzat să ne refuze piața, să ne deschidă piața laptelui. Au refuzat. Și am discutat uh, uh în jurul Africii de Vest, văd Lactalis, Nestle, Danone, uh, și o serie întreagă de alte mari grupuri europene care strategie de producție de autosuficiență alimentară, dar să avem aceste mecanisme de reglementare care monitorizează pietrele. Nu mai pot să vorbesc despre... Maria? Ich habe zwei konkrete Fragen. Uh, Am două întrebări concrete. Prima adresată primei vorbire V-ați spus că examinați politicile în stadiul lor actual și pe mine m-ar interesa dacă politicile vechi au în continuare un impact. Știu că nu mai există subvenții agricole directe, știu acest lucru, însă din 2009, uh, momentul în care subvențiile la export pentru uh, găini, de exemplu, au fost uh, eliminate, piața din Africa a crescut de patru ori. Deci chiar dacă ne schimbăm noi politicile, am creat un sistem care se alimentează de la sine. Va din intervenția domnului Mark Tarabella. Piața noastră și piața americană au devenit atât de puternică pentru că ani și în plus să-și blocheze, să-și, să-și protejeze uh, propriile uh, piețe, tocmai pentru a le da posibilitatea ca singur să-și mulțumesc. Ja, vielen Dank auch für die, für die Vorträge. Domnul Uh, nu e o problemă a Europei. Guvernul din Burkina Faso, dacă dorește să se asigure uh, că aceste mecanisme funcționează, trebuie să impună sistemele noastre agricole. Cred că uh, problema este că exportăm multe produse lactate, uh, carne de... Doamna Miller. Doamna Miller. Nu toate statele membre cred că este necesară desfințarea acestor uh, plăți uh, cuplate și părerea dumneavoastră vizată prezentarea privind Burkina Faso. Am căutat ultimele informații din partea Comisiei Europene la laptele praf cu 15% pentru mine un aspect important este consolidarea piețelor locale și din punctul meu deci există măsuri concrete din acest punct de vedere și, domnule Schutter, v-ați referit la faptul că vă doriți un mecanism. Uh, da, mulțumesc foarte mult. Uh, de sprijin cuplat, uh, de exemplu în România, dacă n-ar exista această formă de sprijin pentru sectorul de porc sau de pasăre, nu ar putea rezista pe, pe piață. Mă interesează dacă ați făcut o evaluare la ceea ce înseamnă importurile de carne de vită în Uniunea Europeană, în țările din Mercosur, pentru că acei fermieri din țările din Mercosur și nu numai, nu au aceleași condiționalități pentru ceea ce înseamnă producerea uh, uh, unui kilogram de carne, așa cum le au fermierii din uh, Uniunea Europeană și ceea ce provoacă mari distorsiuni, să spun așa, pe piață, deoarece ei pot să producă un kilogram de carne cu 2 euro, de exemplu. Avem capacități de producție la nivel local. România importă astăzi, de exemplu, de 5 miliarde de euro hrană în condițiile în care a exportat doar de 300 de, de milioane de euro în, în exterior, în condițiile în care se spune că România ar putea să asigure hrana la 80 de milioane de uh, uh, cetățeni. Nu au capacitatea de a pune frâu unei concurențe neloiale care, din păcate, distruge foarte multe sectoare. Mulțumesc. Uh, Mr. Des. Domnul Des. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru aceste prezentări și aș, aș avea trei întrebări scurte. Domnul Ideal, în primul rând. V-ați referit la laptele praf care este îngrășat cu ulei de palmier. A spus că este o procedură interzisă în Europa. Nu puteți să cereți propriului guvern să interzică tare în fața exporturilor înspre Europa. Puteți să ne spuneți care sunt aceste obstacole din punct de vedere al reglementării. Și a treia întrebare. Va fi util dacă prin asistența pentru dezvoltare uh, s-ar oferi sprijin uh, financiar. Economist în domeniul agriculturii și fost președinte uh, al uh, Dublin uh, nu poate fi prezent astăzi. Dar domnul Harald von Witzke este alături de. Microfonul vorbitorului funcționează acum. Mulțumesc pentru invitație. Obiectivul articolului uh, 208 din uh, Tratatul de la Lisabona are ca obiectiv reducerea și apoi eradicarea sărăciei. Sărăcia, foamea și agricultura sunt strâns legate între ele, pentru că marea majoritate a oamenilor uh, subnutriți uh, trăiesc la țară, sunt uh, mici proprietari sau uh, nu dețin terenuri și sunt cumpărători neți de alimente. Agricultura este esențială pentru a reduce sărăcia și foametea în lume, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Eu am predat economie în domeniul dezvoltării și dezvolt agricultură și dezvoltare rurală um, mulți ani și am note, notițe din uh, cursurile mele, nu le voi uh, prezenta pe toate aici, dar voi încerca să le rezum în două fraze. Întâi, până la urmă, uh, forțele care duc la dezvoltarea economică și agricolă și care duc la reducerea foametei și sărăciei în lume sunt investițiile în capitalul uman, în cunoștințe și în calificarea forței de muncă. A doua frază este buna guvernanță, inclusiv o economie funcțională de piață, este sunt regimurile ă, comerciale liberale la nivel internațional. Și cealaltă concluzie a cursurilor mele este că ă, foamea și sărăcia sunt mai pronunțate în zonele unde fermierii au cel mai puțin acces la tehnologii, tehnologii elementare, noi folosim de mult aceste tehnologii. Uh, printre ele se numără uh, varietăți uh, de semințe, îngrășăminte sau produse pentru protecția culturilor. Voi vorbi despre câteva aspecte legate de preț și cantitate în agricultură, pentru că reprezintă o parte din politica agricolă comună. Voi începe spunând că uh, tendința de scădere a prețurilor de consum s-a încheiat și din 2000 uh, încoace um, au început să crească prețurile bunurilor agricole. Motivul este că a crescut cererea la nivel global, a depășit oferta sau creșterea, creșterea cererii a fost mai susținută decât creșterea ofertei. Um, de aceea a apărut uh, o diferență între cantitățile exportate și importate de alimente în multe țări în curte de dezvoltare. Aceste țări sunt uh, într-o fază a dezvoltării economice în care creșterea cererii depășește capacitatea uh, agriculturii locale să răspundă acestei creșteri rapide. Acestea fiind spuse, este clar că aceste evoluții de pe piață pe care le-am menționat uh, duc la, creează preocupări în legătură cu siguranța alimentară în țările în curs de dezvoltare uh, și uh, costul lor este foamea, instabilitatea politică, violența și migrația creșterea cererii la nivel global la bunurile agricole crește rapid și am putea să răspundem acestei creșteri rapide de bunuri agricole um, extinzând suprafețele cultivate sau producând mai mult pe uh, terenurile deja cultivate. Prima posibilitate nu este, de fapt, o posibilitate pentru că terenul agricol este limitat la nivel mondial. Uh, cele mai bune, cele mai bune terenuri, cele mai productive sunt deja uh, exploatate și nu există rezerve mari uh, de terenuri care să poată fi folosite pentru agricultură. Dar avem pădurea tropicală, dar nu dorim să folosim acest teren pentru agricultură. Având în vedere că terenurile sunt limitate, creșterea producției trebuie să se bazeze pe o mai bună productivitate. 90% din creșterea producției trebuie să se bazeze pe o creștere a productivității și deci doar 10% pe extinderea terenurilor cultivate. Dar creșterea productivității în agricultura mondială a scăzut de la Revoluția Verde a lui Norman Borlaug din anii 60-70, uh, din mai multe motive. Voi uh, menționa doar trei motive care sunt de interes pentru Uniunea Europeană. Un motiv este neglijarea cercetării în domeniul agriculturii. În uh, Uniunea Europeană, când surplusurile au fost din ce în ce mai numeroase în Uniunea Europeană, a început acest fenomen. Al doilea motiv este creșterea restricțiilor folosirii tehnologiilor de producție în Uniunea Europeană, cum ar fi tehnologia genetică sau de protecție a recoltelor. Și, uh, de asemenea, există un lobby de succes din partea unor grupuri uh, în favoarea unei agriculturi cu productivitate redusă. Um, deficitul uh, de uh, import în țările în curs de dezvoltare poate fi uh, încheiat doar dacă țările borgate vor produce și vor exporta mai multe alimente. Uniunea Europeană nu mai trebuie să fie cel mai mare importator net de alimente, de produse agricole în viitor trebuie să se elimine um, am, am dezvoltat o metodă care ne permite să transformăm aceste fluxuri nete de bunuri agricole uh, în um, terenurile pe care le folosim noi uh, în afara granițelor Uniunii Europene uh, pentru a ne satisface nevoile și e vorba de 17 până la 34 de milioane de hectare pe an în funcție de productivitatea din afară sau din untrul Uniunii Europene. Este ceea ce numim importul de terenuri agricole virtuale, care sunt implicațiile. Uh, o implicație este evidentă. Eh, politica de cercetare în domeniul agricol, care are obiectivul creșterii productivității în Uniunea Europeană și în țările în curs de dezvoltare, trebuie să facă parte din noua politică agricolă comună. Avantajele creșterii productivității pentru societate în general eh, sunt, eh, sunt majore la nivel economic, sunt efecte externe pozitive Uh, nu atât în Uniunea Europeană, cât în țările în curs de dezvoltare. Și justifică finanțarea publică a cercetării uh, la produsele agricole. Este un caz tipic uh, de finanțare de tip PIGU. Avantajele de mediu depășesc efectele economice tradiționale așa numite de bunăstare socială. Pentru fiecare procent de creștere a productivității în Uniunea Europeană ar face să crească bunăstarea socială cu aproximativ o jumătate de miliard de euro. E vorba de avantajele pentru consumatori și producători. Mai mult de atât, ar crește importurile nete de uh, s-ar reduce importurile nete de terenuri agricole cu aproximativ 1,2 milioane de hectare, 1% de creșterea productivității. În același timp, ar, ar, ar proteja 1,2 milioane de hectare habitate naturale, s-ar reduce emisiile um, cu aproximativ 220 de milioane de tone. Deci, iată care ar fi avantajele pentru societate. E vorba de 44, ar fi în valoare de 44 de miliarde de euro și, de asemenea, s-ar um, proteja echivalentul la 600 de mii de hectare de pădure tropicală. Când spun acest lucru unor oameni care nu știu multe despre agricultură și despre siguranța alimentară sau despre sărăcie și foamete în țările în curte dezvoltare, mi se spune, dar Poate că așa e, cum ați calculat, dar dacă noi în Uniunea Europeană începem să producem mai mult, trebuie să crească productivitatea pentru că noi avem rezerve de terenuri și asta înseamnă că trebuie să crească intensitatea folosirii terenurilor. Răspunsul meu este că creșterea în intensitatea folosirii terenurilor nu e nici bună, nici rea în sine. Trebuie să fie durabilă, ca tot ce facem în lumea agricolă și în alte domenii. Am uh, studiat creșterea productivității la mai multe recolte în Uniunea Europeană și rezultatul este același pentru toate. De exemplu, la grâu, în perioada 2003-2013, Product, creșterea productivității la hectare a fost de 0,86%. Această creștere a productivității ar, putea fi, ar fi putut fi rezultatul unei folosiri mai intensă a terenurilor cu mai multe îngrașăminte și așa mai departe, sau ar putea fi rezultatul inovării, modificând productivitatea tuturor factorilor TFP. Veți vedea că creșterea în productivitatea totală a fracturilor a fost mai mare decât creșterea productivității. Acest lucru înseamnă că în Uniunea Europeană creșterea productivității a fost realizată um, cu o scădere a intensității folosirii terenurilor. Recomandarea mea este să scăpăm de conceptul uh, intensificării durabile pentru că ar însemna că creșterea productivității ar necesita o intensificare a folosirii terenurilor. Din potrivă, acesta este rezultatul constatat și în alte țări și regiuni, inclusiv în Statele Unite. Deci, impactul pozitiv al creșterii productivității a ceea ce se numește agricultura ecologică ar trebui taxată și nu uh, Uh, subvenționată pentru că acest tip de agricultură are o productivitate la jumătate față de agricultura modernă. Deci dacă am trece la acest tip de uh, agricultură 100% în Uniunea Europeană, înseamnă că ar trebui să se extindă suprafețele arabile uh, cu 70 de milioane de hectare, cu toate costurile implicate pentru societate, inclusiv în țările în curs de dezvoltare, extinderea terenurilor cultivate, pierdere de diversitate, de habitate naturale și uh, bineînțeles, țările în curs de dezvoltare sunt mult mai vulnerabile și la schimbările climatice. Am observat că și alți colegi au avut mai mult de 10 minute la dispoziție. Nu vă place ce spun, de aceea am cereți să mă opresc după 10 minute. Dar Eh, stau aici, sunt aici și în locul colegului meu din Irlanda care este absent. Vă rog, vă rog să încheiați și uh, haideți să-l eh, lăsăm pe expertul nostru să încheie. Trebuie să lăsăm pe toată lumea să vorbească, chiar dacă nu ne place întotdeauna ce spune. Deci vă rog să încheiați cartonaș galben din este un lucru rău, rău pentru mediu, pentru biodiversitate și pentru foametea în țările în curte de dezvoltare pentru că crește prețul bunurilor agricole mai mult decât în trecut, politica agricolă, deciziile din cadrul politicii agricole comune trebuie să se bazeze pe dovezi științifice și nu pe uh, lobby-ul unor grupuri care doresc agricultura cu uh, productivitate scăzută. Trebuie să se obțină o nouă credibilitate pentru deciziile din politica agricolă comună. Mulțumesc! Mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Domnule Fonvitske, trebuie, având în vedere că nu mai avem timp, trebuie să trecem direct la concluzii. Concluziile întregii dezbateri din această seară. Uh, a sosit domnul comisar Hogan Uh, pentru a trage concluziile în legătură cu politica de dezvoltare și noua politică agricolă comună. Pentru a permite celorlalți colegi să ia cuvântul, chiar foarte puțin timp, uh, dau acum imediat cuvântul domnului comisar Hogan pentru um, intervenția dânsului. Vă rog, domnule comisar. Uh, vă mulțumesc foarte mult, doamna Ghelera Garcia, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această audiere de astăzi. Astăzi reflectă înțelegerea faptului că facem parte dintr-o lume globală. Unul din miturile persistente agricole agricolă este aliniată obiectivelor de dezvoltare deja de mai mulți ani. Măsuri de piață sunt permise în continuare. Este adevărat și martin. O să ajungem și la acest lucru agricolă este aliniată obiectivelor de dezvoltare deja de mai mulți ani. Măsuri de piață sunt permise în continuare. Este adevărat și Martin, o să ajungem și la acest lucru în lor mult reduse, mult uh, mici. Și acest lucru reduce presiunile asupra prețurilor uh, glo- uh, globale. Subvențiile la export nu acest lucru. Există condiții extrem de favorabile de acces la piață pentru statele în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană oferă mm, acces liber la cele mai uh, slab dezvoltate țări și avem de asemenea acorduri de, de, de parteneriat economic, acorduri de liber schimb care țin seama de caracteristicile țărilor parteneri cu care semnăm aceste acorduri care uh, permit uh, recurgerea la anumite măsuri uh, concrete, dedicate concret țărilor respective. Cred că unul din vorbitorii de astăzi, domnul Burkina Faso, s-a referit la un acord de parteneriat economic și un asemenea anumite produse. Uh, și uh, acest acord trebuie să fie în continuare rat, uh, trebuie să fie ratificat de Burkina Faso dacă Burkina Faso dorește să profite de această posibilitate statului respectiv. Uniunea Europeană nu impune decizii niciunui guvern suveran. Pe de altă parte, Uniunea Europeană a convenit să se SUA, uh, Rusia, Japonia și Canada împreună. Deci, uh, accelerăm cooperarea pentru dezvoltare în cadrul ONU noștri și din uh, țările curte de dezvoltare pentru a face față cele mai importante provocări din timpurile noastre. Comunicarea publicată în noiembrie, exemplitice, un angajament clar pentru o agendă de relații comerciale echilibrată și ca uh, PAC să contribuie la atingerea, să găsim soluțiile care să permită înlocuirea fluxurilor migratorii necontrolate cu Uh, canale um, și modalități legale de a ajungării uh, capacității uh, de guvernare din statele noastre partenere. Am menționat deja impactul pozitiv a Africa. Știți că există o fereastră de oportuni- o oportunitate din, din acest punct de vedere. Zonele rurale au un rol cheie pentru populații. Acest lucru va ajuta la crearea unei capacități din punctul de vedere al uh, uh ofertei și continuăm, uh, de fapt, modelele uh, de, de asistență pentru dezvoltare. Acum ne concentrăm. Acestea se poate să profite de oportunitățile globale, astfel încât migrația să nu mai fie o necesitate, ci o alegere pentru tinerii sau tuturor. Toate evenimentele pe care le-am organizat uh, în cooperare uh, cu colegii noștri și cu ocazia acestor evenimente am cerut colegilor noștri să creeze un grup de, de lucru de experți uh, care să se ocupe de cooperare sectorul agroalimentar. Ideea este de a aduce împreună 10 experți în acest domeniu care să ne prezintă un raport până la sfârșitul acestui an și doresc să fac acest lucru în cooperare strânsă cu Uniunea Africană. Deci mă bucură uh, faptul că vă pot uh, anunța faptul că s-a lansat o cerere de ofertă. Domnul comisar Hogan a sintetizat foarte bine ce încercăm să facem în toate serviciile comisiei ca să fie o poveste de succes pentru agricultura din Africa. Pentru noi, coerența politicilor uh, agricole și de dezvoltare este uh, un element cheie. În această după-amiază am auzit despre nevoia de a reglementa piețile, despre măsuri de compensație și așa mai departe. Domnul comisar Hogan a arătat foarte clar că chiar și în contextul uh, acordurilor de parteneriat care au creat un climat de <clears throat> incertitudine și de îngrijorare, există spațiu de manevră pentru țările terțe, inclusiv pentru țările mai puțin dezvoltate, de a-și crea sistematic uh, industria agroalimentară și agricultura, din 2014 încoace am avut uh, un buget de până la 9 miliarde de euro și e clar că vrem să stimulăm uh, sprijinul sectorial în um, Africa prin planul celor deschise până la sfârșitul lunii martie pentru uh, um, industria din domeniul agricol. E adevărat că filiera este um, Uh, slăbită de lipsa de investiții. Se um, investește foarte multă energie în domeniul digital, în urbanizare, dar nu și în agricultură. Deci, uh, agricultura rămâne un sector de risc și scopul nostru era tocmai acesta, să atragem investiții, să trimitem mesajele uh, corecte și să atragem întreprenorii, pe tineri întreprenori pentru ca ei... Un subiect ușor, uh, colaborăm și cu secretariatul ACP și cu FAO și să vedem care sunt sectoarele care au avantaje competitive <clears throat> și care au un potențial de dezvoltare local mare, ca să le alegem pentru a le finanța. Este important să creăm și să sprijinim uh, acest cadru de <clears throat> reglementări Așa cum a spus și domnul profesor, trebuie să sprijinim și cercetarea în domeniul agricol și dacă ne gândim la terenuri, e clar că după acordul de la Paris trebuie să vedem cum putem găsi modele alternative, inclusiv uh, agroecologia, um, și să nu uităm nici uh, nevoile nutriționale. DEFCO are